să reglementeze uh, publicitatea care se adresează copiilor și adolescenților. Mulțumesc, domnule comisar. Cu această intervenție a domnului Han încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct pe ordinea de zi. Mâine la ora 12 și 30 vom vota. Da. Trecem la punctul următor, care este ultimul în cadrul sesiunii de astăzi. Este vorba despre o informare a colegului Swinburne privind reglementarea tranzacțiilor cu instrumente financiare. Raportorul are cuvântul pentru patru minute. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc. Cei care nu sunt inițiați în jargonul financiar poate că nu vor înțelege la ce mă refer atunci când vorbesc de dark pools. E vorba de instrumentele financiare, de tranzacții care sunt făcute în mod opac. Mai pe larg, raportul evaluează implementarea directivei din 2007 privind instrumentele de piețe financiare. Eu aș vrea să mă, să mă refer la șase elemente de pe piața capital. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc colegilor pentru colaborarea care ne-a permis să transformăm 194 de amendamente în 36 de amendamente de compromis. E un raport din proprie inițiativă care se va vota în plenară și cred că Parlamentul European uh, își aduce contribuția la comunicarea Comisiei uh, făcută recent. Parlamentul European, prin acest raport, cere o serie de anchete asupra anumitor. Doamnă Swinburne, interpreții nu pot să țină pasul cu dumneavoastră vă rog să vorbiți puțin mai rar. Prin acest raport, Parlamentul European a cerut o serie de anchete în uh, ceea ce privește anumite uh, locuri de comercializare. Trebuie să ne asigurăm că există un nivel echivalent de reglementare Comisia, într-un document de consultare, a făcut un pas înainte și a lărgit definiția acestor facilități de trading pentru a include toate platformele, inclusiv cele de cumpărare și, ce, și de vânzare. Un pas important. Se asigură o proporționalitate care poate fi menținută printr-o diferențiere în funcție de categorii. E vorba de platforme MTFs, SIs și altele. Operatorii ar trebui să salute astfel de măsuri, la fel și investitorii, deoarece se oferă un nivel sporit de protecție. Autoritățile de reglementare ar trebui să aibă acces la modelul de afaceri, să se vadă exact care sunt ordinele date de clienți și să nu se ascundă pentru a comite abuzuri. Comisia și Parlamentul uh, sunt de acord că derogările trebuie redefinite și e nevoie de standardizare la nivel european. Posibilitatea de a avea arbitraj uh, la nivelul statelor membre pentru a găsi o interpretare cât mai uh, potrivită nu trebuie acceptată. E clar că deficitul cel mai mare este lipsa unei uh, versiuni consolidate. În SUA nu se înțelege cum noi putem să funcționăm fără o astfel de unealtă. Grupurile de investitori, de asemenea, recunosc necesitatea acestui lucru. Însă, la trei ani de la implementarea a, directivei, se vine cu această idee. Ca și Comisia Europeană, Econ are anumite reticențe, însă dacă nu se găsește o soluție, legislația e calea de urmat. În Comisia Econ s-a discutat cu mare aprindere despre flash orders, despre practici neloiale sau abuzive. Însă la Econ ne-a fost greu să ajungem uh, la o înțelegere privind rolul anumitor operatori, care sunt de asemenea beneficiile existente. Fără niște date clare, nu se pot trage concluzii negative sau pozitive. Deci, înainte de a propune să se treacă la acțiuni legislative, trebuie să ne asigurăm că avem date suficiente pentru a nu impune o legislație care să aibă un efect uh, negativ asupra funcționării pieții. Trebuie să asigurăm integritatea piețelor noastre financiare. Acestea nu sunt uh, acolo doar de dragul intermediarilor și a lumei uh, interlope sunt acolo pentru economia reală, pentru toți cetățenii. Și această funcție de economie reală trebuie să uh, fie prezentă în toate stadiile de elaborare a acestei uh, legislații. Doamnă Swinburne, vă rog să mă iertați, însă la începutul dezbaterii v-am spus uh, domnul Swinburne. Aveam un document aici în față și am fost indus în eroare. Vă rog să mă scuzați, niciodată nu voi mai comite această greșeală de a vă spune domnul Swinburne în loc de doamna Swinburne. Încă o dată începe procedura catch the eye. Trei colegi s-au înscris și dat fiind uh, cât de importantă este această dezbatere și timpul pe care îl avem la dispoziție, un minut și jumătate fiecare. Și vă rog să respectați Domnul Filip Juvan este prima persoană care va lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, doamne raportoare. Acest text este de mare complexitate, dar despre ce este vorba în fond? Este vorba să tragem concluzii din criză. Nu trebuie să mai procedăm cum am procedat până acum. Da, trebuie să schimbăm regulile jocului. Trebuie să punem ordine în sistem iar cei care astăzi profită în diversele țări ale Uniunii Europene în urma crizei și spaima uh, cetățenilor, um, punând totul în seama Europei, spunând uh, trebuie să părăsim uh, Europa comunitară, um, e bine, acestora trebuie să le spunem că în Europa este nevoie de reglementări comune. Dacă statele europene ar fi fost izolate astăzi, cred că ar fi murit. Este nevoie însă de o politică comună, de reguli comune care să uh, fie și funcționale. Stimați colegi, lucrurile în fond sunt simple. Împreună suntem puternici, dacă ne izolăm, suntem morți. Mulțumesc Domnul Seghedi are cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru cuvântul acordat. Și vreau să vă mulțumesc că, că măsurați atât de generos uh, timpul pe care îl uh, acordați și de acum încolo voi vedea care sunt ședințele pe care dumneavoastră le prezidați ca să mă înscriu la cuvânt. Mă bucur că în sfârșit vorbim despre reglementarea piețelor financiare numai că uh, prima uh, și poate cea mai importantă greșeală a acestui raport este că acest raport vine prea târziu. Până acum, uh, reglementările au fost de fel de intransparente, ca și, ca și acum. Acest lucru trebuie să se schimbe. Uh, nu cred că doar tipul tranzacției, dar uh, chiar și uh, tipul de acte și titluri de valoare tranzacționate trebuie să fie verificate. Pentru că problema este că aceste tranzacții sunt cele care cresc inflația, care trebuie să, suporta, trebuie să fie suportate până la urmă de populație. Și nu întotdeauna condițiile acestei inflații, nu întotdeauna condițiile sunt clare. De multe ori, până la urmă, este vorba de un profit care este generat și care este făcut pentru unii care sunt foarte puțini în detrimentul celor mulți de pe acest glob

un flux de schimburi satisfăcătoare. vă mulțumesc mult domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Băsescu. Încheiem acum intervențiile colegilor. Îi vom da cuvântul acum comisarului Han pentru reacțiile dumnealui, iar după intervenția dumnealui vom încheia și discuția pe marginea acestui punct de pornire de zi. Aveți cuvântul, domnule Han. Mulțumesc, domnule președinte, din partea Comisiei și mai ales din domnul, partea domnului comisar Barnier. Vreau să vă spun că noi ne-am îmbunătățit condițiile de transparență pe piețele financiare și că există deja reglementări în cadrul achiului comunitar și la nivelul grupului G20 Mulțumesc uh, inițiativei de a elabora un raport care constituie un pas esențial uh, pentru uh, implementarea directivei MIFID. Noi vom implementa aceste considerente în ceea ce Comisia își propune să revizuiască la nivelul directivei privind piețele instrumentelor financiare. Multe elemente deja au fost valorificate. Autoritățile de supraveghere pe plan european, de asemenea, se vor întruni luna viitoare iar până în vara anului 2011 sperăm ca, din acest punct de vedere, conceptul raportul nostru să fie îmbunătățit pentru a putea după aceea să aplicăm cât mai repede prevederile uh, directivei DPIF, directiva privind piețele instrumentelor financiare. Având în vedere experiențele dificile din ultimii ani, este absolut necesar, pentru că trebuie să stimulăm și progresul tehnologic pe piețele financiare. Și lucrurile este clar că s-au schimbat față de situația de acum câțiva ani. Propunerile de directivă le vom supune unei consultări pentru că în clipa de față suntem conștienți de faptul că obiectivele inițiale ale directivei privind piețele instrumentelor financiare sunt încă valabile, dar este nevoie de o ajustare. Trebuie să vedem cum putem facilita accesul la instrumente financiare. Iar în ce privește Comisia Econ, de asemenea s-a solicitat o îmbunătățire a reglementărilor privind platformele de tranzacționare tranzacționare, astfel încât să se cunoască natura tranzacției și uh, să uh, stimulăm activitatea uh, investitorilor onești. Trebuie să avem reguli aplicabile în acest domeniu, respectându-se anumite cerințe. În raportul doamnei Swinburne, de asemenea, se cere îmbunătățirea Um, reglementărilor privind piețele de mărfuri, noi uh, dorim să uh, ajustăm regulile inclusiv pentru protecția investitorilor, pentru ca um, această activitate să se desfășoare um, într-un context de încredere va fi nevoie inclusiv de o revizuire a rolului celor care supraveghează piețele financiare. Serviciile de specialitate ale Comisiei colaborează cu toți partenerii internaționali, inclusiv cu cei care au activitate de reglementare în Statele Unite, pentru că dorim să existe o convergență internațională